Allez, nous commençons nos travaux. Stimați colegi, bună ziua! Începem reuniunea noastră. Începem cu raportul Europa în mișcare, o agendă pentru viitorul mobilității în Uniunea Europeană. Raportorul nostru e domnul Uhei. Bună dimineața! Domnule raportor, bună ziua, vă voi da acum cuvântul și după aceea vor avea cuvântul raportorii din umbră în dezbaterea noastră și apoi vom asculta și părerea Comisiei Europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc, stimați colegi, voi vorbi în limba mea maternă, așa că vă rog să vă puneți căștile. vom... E un raport din propria inițiativă. Nu am folosit o metodă obișnuită în munca pentru acest raport, ci încă de la prima rundă de discuție a trebuit să explicăm despre ce vorba aici. Vorbim de o comunicare a Comisiei intitulată Europa în mișcare. Însă această comunicare e una foarte extinsă și titlul acestea și conținutul domeniile atinse sunt foarte extinse. Așa că m-am întâlnit cu toți raportorii din umbră și împreună am încercat să începem munca, am încercat să definim împreună acest subiect și apoi și în grupurile politice și să vedem ce fel de chestiuni dorim să abordăm. Sentimentul meu e următorul, dar și raportorii din umbră vor putea să sublinieze acest fapt. Cred că am colaborat într-un mod foarte constructiv, am putut să vedem ce e important pentru cine, astfel încât să putem da dovadă de constructivism în elaborarea acestui raport. Și vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că am avut o colaborare foarte bună. Ne doream să avem un raport multimodal. Bineînțeles, cum vă spuneam, a trebuit să stabilim și o linie foarte clară Am intrat în detaliu pe chestiunile sociale și pe chestiunile de protecția mediului înconjurător. Bineînțeles, există și rapoarte care se ocupă doar de asemenea chestiuni, așa că noi doar le-am uh, punctat în raportul nostru. Și am stabilit această direcție principală și anume automatizarea și digitalizarea în sectorul transporturilor Avem hmm, și am ținut cont și de comunicarea Comisiei Europene în raportul nostru. Cum vă spuneam, am avut deja o primă discuție cu raportorii din umbră, unde am discutat subiectul și ne-am împărțit chestiunile importante. Și acum Urmează să mai discutăm pe conținut. Am hotărât că vom avea trei părți. Pe de o parte, metoda de muncă, apoi provocările, cum putem aborda tot ceea ce se întâmplă în cercetare, inovare și a treia parte, cum să ne asigurăm că toți, cum va, va, vor arăta toate aceste lucruri pentru utilizatori. Nu voi intra în detalii pe comunicarea comisiei, ci vă voi spune câteva elemente de context. Comisia, în comunicarea sa, a făcut un uh, rezumat al tuturor propunerilor din ultimii ani. Mesajul important din comunicarea Comisiei e că Europa și pe viitor trebuie să aibă un rol de lider în sectorul transporturilor și să joace un rol important în mobilitatea modernă. Stimați colegi, nu vă voi spune în detaliu uh, ce au lucrat diferitele grupuri politice în uh, grupurile de lucru, însă ce vreau să vă spun e că într-adevăr e un raport cuprinzător acest raport al nostru și am ținut cont de toate propunerile care au fost făcute avem obiective pe care ni le-am stabilit, ambiții care apar în acest raport, toate acestea pot să fie realizate și ne-am dorit să, ca automatizarea mobilității să fie un avantaj pentru toată lumea pe viitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule raportor, și deschidem acum dezbaterea. Domnule de Grandes. Da. E, buenos días. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bună dimineața tuturor. Vreau să mulțumesc domnului raportor și tuturor colegilor și raportor din umbră. Foarte pe scurt, așa cum a spus și domnul raportor, foarte succint, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru poziția dumneavoastră, pentru că am avut o ședință informală și am încercat, înainte de toate, să redactăm un, un uh, raport pe o propunere a Comisiei care era extrem de generală. Uh, E clar că acest raport acoperă foarte multe aspecte, așa că trebuia să precizăm lucrurile și am făcut acest lucru, cred eu, în mod foarte inteligent. Așa că vă mulțumesc că în acest raport din proprie inițiativă s-a ajuns la un text echilibrat, un text rezonabil. Am avut deja posibilitatea să-l dezbatem și, după părerea noastră, sunt, uh, părerile noastre au fost foarte bine oglindite în uh, text. Și sunt sigur că și ceilalți raportori din umbră vor fi foarte mulțumiți. Uh, pentru că au fost preluate toate temele principale care trebuiau să fie preluate în uh, text. E un subiect interesant care ne afectează pe noi toți, aproape ține de viitor. Și trebuie să ne imaginăm ceea ce se va întâmpla, plecând de la pachetul de mobilitate pe care îl tratăm în fiecare zi revoluția în ceea ce privește noile tehnologii inteligente, mobilitatea digitală, toate acestea vor fi un fenomen care, cu siguranță, va fi un fenomen irreversibil, imposibil de oprit, ține de modernitate, ține de noile forme de transport pe viitor. Și, evident, acestea trebuie să fie văzute într-un ansamblu coerent după cum spuneam, uh, poziția domnului raportor este una rezonabilă și putem subscrie la mare parte din uh, ideile sale. Um, ca și raportor din umbră, vreau să vă spun că vom veni cu anumite amendamente de compromis care se referă la uh, siguranța transporturilor cu siguranța juridică și, evident, protecția lucrătorilor din uh, domeniul transporturilor. Oricum, aceste subiecte le-am discutat deja în mod informal, dar aș vrea să vin cu aceste amendamente în așa fel încât să pot completa textul. Și cred că aceste îngrijorări pot fi împărtășite de toți colegii și cu siguranță vom putea să ne exprimăm în mod liber și să concretizăm toate aceste aspecte de viitor care deja încă de pe acum ne așteaptă și va, care vor apărea în viața noastră de zi cu zi. Așa că vreau să repet încă o dată faptul că uh, doresc să colaborez cu domnul raportor pe acest raport și tocmai pentru că e vorba de viitorul transporturilor și trebuie să ținem seama de, de toate noutățile care vor apărea. Nu uitați, spre exemplu, economia colaborativă. Uh, sunt atât de multe lucruri care uh, Uh, vor uh, interveni pe viitor și nu putem să lăsăm deoparte evoluțiile uh, viitoare, ci trebuie să încercăm să le reglementăm încă de pe acum, să avem niște reguli ale jocului foarte clare care să nu împiedice inovația. eu cred că acestea sunt elemente cheie și trebuie să avem o abordare foarte corectă în acest sens. Nu trebuie să împiedicăm evoluțiile viitoare, ci trebuie să respectăm ceea ce avem în momentul de față și să reglementăm. Și E clar că va trebui să luăm niște decizii și la nivel juridic. Vedem că acest lucru se întâmplă pe diferite domenii, având în vedere noile moduri de transport. E clar că e nevoie de decizii politice, e clar că e nevoie de regulamente și va trebui să ținem seama și de diferite decizii ale Curții Europene. Deci, Uh, acesta este terenul de joc care ne revine nouă ca și responsabili politici. Cam atât deocamdată, doamna președinte. Mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur de Grande. Monsieur Van... Vă mulțumim. Domnul Van Miltelborg are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi folosi și eu limba mea maternă. În primul rând îi mulțumesc și eu raportorului pentru acest raport cu privire la viitorul transport mobilității în Uniunea Europeană. Raportorul a ascultat cu atenție cele spuse de raportorii din umbră pentru că regăsim totul în acest proiect de raport. Vă mulțumesc foarte mult, chiar dacă nu a fost foarte ușor să putem să prezentăm un asemenea raport din propria inițiativă strategic. Nu. Accentul nu cade pe ceea ce s-a făcut, există accentul care cade pe diferite subiecte și uh, toate se regăsesc în raport. Digitalizarea, automatizarea, acestea sunt foarte importante cu privire la viitorul transportului în Europa. Cât despre durabilitate, durabilitatea transportului rutier, aici există multe oportunități pentru viitorul mobilității și și pentru creștere există șanse importante prin utilizarea tehnologiilor cu emisii scăzute și prin folosirea principiului poluatorul plătește. E un lucru foarte, e un lucru foarte important și pentru egalitatea de șanse între diferiții actori de pe piața mobilității. Acest principiu trebuie să fie valabil peste tot și în transportul rutier. Mă gândesc aici la Eurovinietă poate că am putea include și acest subiect în raport. Durabilitatea e sarcina principală în transportul rutier. A doua, inovația și digitalizarea. Raportul discută și aceste elemente, vorbește despre tehnologiile inovatoare și trebuie să stimulăm aceste industrii. Dacă ne dorim să avem succes, atunci trebuie să progresăm și în standardizare tehnică și armonizare tehnică. Trebuie să fim atenți și la sfera privată, la protecția datelor cu caracter personal. Eu mă bucur că și uh, Protecția datelor este amintită în raport pentru că, într-adevăr, e un punct foarte important. Un alt punct foarte important, cum vă spuneam, este inovația, însă nu doar în ceea ce privește tehnologia, ci și inovația socială și apoi cum se pot folosi noile abilități ale oamenilor, cum ne putem asigura că și pe viitor oamenii vor găsi locuri de muncă în transport și mă bucur că raportul, raportorul ține cont și de aceste elemente. Și un ultim punct, ce trebuie să se îmbunătățească? Există în continu- siguranța trebuie îmbunătățită pentru că se înregistrează în continuare mult prea multe decese pe străzile europene și acesta trebuie să fie obiectivul nostru principal, siguranța în trafic, în traficul rutier, pentru că automatizarea și vehiculele care o vor utiliza sunt, toate acestea sunt elemente importante, însă regulile nu sunt foarte clare și siguranța în tuneluri, de exemplu, e un element important, transportul pe rețele transeuropene. Aștept cu nerăbdare colaborarea noastră și sper că diferitele teme ridicate își vor găsi locul în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dalunde, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi urma exemplul colegilor mei și vor, voi, voi vorbi și eu în limba maternă. Consider că acest raport este unul foarte bun, e unul care anticipează viitorul și îl apreciem într-adevăr. Considerăm că trebuie să stabilim priorități. Trebuie să îi, încoja, să îi încurajăm pe consumatori să uh, achiziționeze vehicule mai ecologice. Principiul poluatorul plătește e foarte important. Mai e și un alt sistem important care să-i ajute pe cetățeni să cumpere aceste autovehicule mai ecologice. Eu cred că e normal că atunci când cumpărăm un vehicul ecologic să primim un bonus, însă cine va plăti acest bonus? Întreaga societate? Nu, cred că cei care trebuie să plătească acest bonus sunt cei care cumpără vehicule care poluează. Astfel vom asigura un echilibru cei care achiziționează vehicule economice vor fi încurajați să o facă prin acest bonus care va fi plătit de cei care cumpără mașini care poluează. Trebuie de asemenea să ținem cont de prețuri, prețuri rezonabile atunci când vorbim de utilizarea șoselelor pentru că atunci când acestea sunt foarte aglomerate, crește foarte mult nivelul de poluare. Putem să discutăm aici despre vehiculele autonome. Poate că pe viitor vom putea să avem mai puține locuri de parcare, să avem orașe mai puțin aglomerate, unde va fi mai plăcut să trăim și cafenelele vor putea să își țină mesele pe trotuar fără să existe o poluare mare. Vă mulțumim, domnule Dalunde. A, îmi cer scuze, domnule Van de Camp, aveți cuvântul. Mevrouw de voorzitter, er is uh, nog wat tijd, dus ik, ik wil graag nog twee opmerkingen. Doamnă președinte, am văzut că mai avem puțin timp și aș fi dorit și eu să fac două observații față de cele spuse de colegul lui de Grandes Pascal. Eu sprijin observațiile făcute de domnul de Grandes și de domnul Van Miltenburg cu privire la calitatea acestui raport. Însă, ca să fiu sincer, îmi lipsește puțin vechea ideologie. Vechea ideologie e schimbarea modală și intermodalitatea. Acest uh, document E asemănător cu documentul de săptămâna trecută CETS, tot un document bun, dar în continuare, prin trecătoarea Brenner trec sute de mii de autovehicule. Și eu cred că dacă ne dorim să avem un astfel raport din propria inițiativă, atunci, în introducere, trebuie să trimitem la Carta Albă din 2011, lucru care se întâmplă și aici. Însă, model shift și intermodalitatea sunt două principii importante care trebuie neapărat să se regăsească în acest document. Uh, pe lângă temele moderne, cum sunt uh, mobilitatea ca serviciu. Asta l-aș ruga pe domnul raportor, e de acord sau nu cu includerea lor? Și dacă nu, atunci vom face un amendament în acest sens. Mulțumim, domnul Telicca. Uh, thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua. Nu pun la îndoială uh, nimic din cele spuse, nici calitatea raportului, nici elementele sale principale, dar m-aș poziționa un pic mai strategic. Așa cum este acest raport, așa cum se dorește el, un raport din propria inițiativă, aici ar trebui să avem o evaluare a situației actuale și a ecosistemului actual. În lipsa acestei evaluări, înseamnă că acest raport poate nu este unul complet și poate am putea în câteva fraze să facem așa ceva. Pur și simplu o evaluare a situației, a ecosistemului, prin care putem să transmitem și niște mesaje clare Comisiei. Cred că domnul raportor înțelege ce vreau să spun. Mulțumesc, uh, domnule Telișca. Domnule Ertug. Vă mulțumesc. Și eu sunt de părere că acest raport poate să își aducă contribuția la anticiparea viitorului și e un lucru deosebit. Probabil cei care urmăresc ceea ce se întâmplă în Germania știu că astăzi există o hotărâre a altei curți cu privire la faptul că în Germania se poate să existe inter, interdicția de circulație pentru acele automobile, automobile care nu se încadrează în limitele privind emisiile. Acest lucru ne arată că lumea mobilității este în mișcare și știm cu toții asta cei care ne ocupăm de subiect Cred că în acest raport s-au ales abordările potrivite. Bineînțeles, observația trimiterea la Carta Albă din 2011 trebuie să fie consolidată și trebuie să fim atenți. Din 2011 au trecut aproape șapte ani. În acești șapte ani s-au întâmplat foarte multe. Am trecut printr-un scandal privind emisiile între timp, unul care a afectat foarte mult ceea ce se întâmplă în întreaga lume înseamnă provocări pentru toată industria și avem legislație privind uh, emisiile în, în pachetul privind mobilitatea 2 făcut de Comisia Europeană, unde există măsuri foarte clar stabilite care trebuie să ducă acum la un act legislativ. Toate acestea ne arată că trebuie să ținem cont de dezvoltările existente. Când vorbim despre digitalizare, nu ar trebui să ne gândim că digitalizarea înseamnă doar protecția datelor, cu siguranță înseamnă și asta, fără nicio îndoială, însă ca social-democrat trebuie să vă spun că digitalizarea e mult mai extinsă, digitalizarea va schimba tot și trebuie să fim atenți și de aceea e și mai greu, pentru că o, politica de educație e competență națională, cum se întâmplă în Germania, unde e chiar competența landurilor. Și așa că va trebui să ținem pasul cu aceste schimbări. Oamenii care în 15 ani încă nu vor intra la pensie sunt cei care trebuie să înțeleagă ce va însemna toată această digitalizare pentru ei utilizarea tehnologiilor, Tehnologii pe care unii, cei mai vârstnici, nici măcar nu și le pot închipui astăzi. Trebuie să ținem cont de întregul lanț. Dacă ne dorim să existe o industrie auto în Uniunea Europeană care să fie profitabilă, atunci trebuie să ținem cont de noile tehnologii, să renunțăm la vechile motoare. Uh, Trebuie să ne asigurăm că în continuare companiile vor avea profituri importante, dar pe care să le folosească, astfel încât să facă acest pas mare înainte spre electromobilitate. Și cei care consideră că prin politică, teoretic, că totul va fi electronic pe viitor, vreau să le spun că lucrurile nu vor sta așa. Va exista o fază de tranziție, 10-15 ani sau poate mai mult de 20 de ani de perioadă de tranziție cu diferite modele hibrid, cu power to gas, cu altfel de lucruri pe care le-am putea utiliza. Un ultim lucru pe care țin să-l menționez. Această trecere spre electrificarea automo- automobilelor. Industria auto trebuie să poată în continuare să își vândă mașinile. Poate că unii sunt înspăimântați, însă nu doar industria auto trebuie să se ocupe de toate. Noi trebuie să stabilim cadrul și sunt de acord cu Pavel Telici că trebuie să creăm un ecosistem, un ecosistem care lipsește și vedem ce se întâmplă în China acum, cât, uh, câtă strategie au în tot ceea ce fac, cum țin cont de tot ceea ce trebuie în producerea de automobile. De aceea și noi mergem înainte cu diferite interdicții și așa mai departe. Ce vreau eu să spun e că nu e nevoie doar de niște documente foarte inteligente, ci trebuie ca politica să fie implicată acum masiv. Am făcut o propunere acum zece ani cu European Clean Mobility Fund, Fondul European pentru Mobilitate Ecologică. Foarte important e să avem infrastructura de care e nevoie, o infrastructură care să fie disponibilă astfel încât să putem să rezolvăm probleme problemele existente și de aceea apelez la Comisia Europeană. E fals să prezinte doar o comunicare Comisia Europeană, ci e nevoie de legislație, o legislație obligatorie. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Meissner. Noch eine kurze Anmerkung. Der Bericht ist gut und es ist Raportul este bun și e important să ne ocupăm de mobilitatea viitorului. Vreau să spun câte ceva despre digitalizare. Digitalizarea va modifica foarte mult când va exista în sfârșit și va exista multimodalitatea. Am avut un uh, mic dejun cu Forum Europe și discutam despre digitalizarea feroviară. Doamna cu care vorbeam este acum aici și cu siguranță ne poate da mai multe informații ce ce plănuiește Comisia în acest domeniu. Digitalizarea, da, sună foarte bine și ne dorim această digitalizare în întregul lanț al transportului și în cazul navelor și la camioane și așa mai departe. Însă totul nu depinde numai de comisie și numai de noi, ci de multe alte părți. Dacă o utilizăm cum trebuie, atunci ar putea să aducă o mare eficiență în termen de eficiență energetică, economie energetică și așa mai departe. Și de aceea cred că noi, cei din Parlament, împreună cu Comisia, să facem tot ce ne stă în putință astfel încât să, să, să sprijinim această evoluare. Da, Mulțumesc, doamna Masner. Nu știu dacă mai vrea cineva să ia cuvântul. Dacă nu pot eu să o fac, un raport uh, foarte interesant, important acesta, pentru că trebuie să înțelegem cum va arăta mobilitatea în Europa mâine. Și fiecare cuvânt are un sens. Programul de viitor. Dar ce înseamnă asta? Clima sau climatul vor fi foarte diferite. Avem o serie de jaloane COP21 se spune că transportul este singurul sector unde nu scad emisiile, iar mâine mobilitatea nu va însemna emisii de carbon. Și asta este provocarea. Cum să rezolvăm boala secolului 21, adică poluarea. Nu spun eu asta, ci ONU. Aceasta este boala secolului 21, așadar poluarea și în Europa asta reprezintă 500 de mii de morți sau de decese premature. Ce să facem așadar? Sunt lucruri care trebuie repetate fără încetare. Mobilitatea viitorului trebuie să fie accesibilă tuturora. Atât persoanelor cu dizabilități, cu handicap, cât și pentru persoanele modeste. Astăzi există persoane care nu se pot deplasa din cauza nivelului lor de viață sau din cauza faptului că nu ajung până acolo, până la ei, uh, mijloacele de transport respective. Deci mobilitatea de mâine trebuie să fie una inclusivă. În sfârșit, o mobilitate conectată. Însă, atenție, toată lumea vorbește despre uh, mașina fără șofer, însă încă nu s-a inventat așa ceva sau ea nu încă circulă. Lucrurile trebuie reglementate. Lucrurile trebuie testate Colegul Van Miltenberg a subliniat un lucru foarte important. Problema datelor. Aceasta este extraordinară ca și miza, această chestiune a datelor, tot așa securitatea cibernetică sau cine își asumă răspunderea. Iar mașina fără șofer, conectată, înseamnă și o rezolvare a celor fracturi și diferențe mari între oameni. Nu toată lumea în Europa are conexiune la internet sau un smartphone. Și asta trebuie să înseamnă programul nostru. De asemenea, problema teritorială, pentru că mobilitatea înseamnă interacțiunea diferitelor teritorii. Apoi, ați vorbit despre problema securității, care va fi una tot mai pregnantă și care trebuie să ne preocupe și avem o nouă economie care se profilează, economia colaborativă, care nu este cea de astăzi, cea a platformelor, lucrurile trebuie să fie încadrate, pentru că în funcție de modelul ales, va trebui să așteptăm ca justiția să spună ceva. Deci trebuie reglementat în amonte. Și în, sfâr- în sfârșit, ceea ce au spus și domnul Telicca și domnul Ertug, mobilitatea viitorului trebuie să-și asume o adevărată strategie europeană de reconversie a industriei auto. Mâine, în viitor, nu mai va trebui să mai permitem mașinilor să funcționeze cu carburanți fosili. Ce facem cu încadrarea, reîncadrarea salariaților? Ce facem cu zonele și teritoriile unde aceste fabrici probabil vor, vor dispărea sau se vor reprofila? Deci, o întreagă schimbare de paradigmă, pentru că mobilitatea de mâine nu este una care vizează indivizii, ci este ceva care vizează folosirea în comun, pentru că mașina fără șofer sau conectată va fi una pe care o vor putea folosi mai mulți utilizatori în același timp și fiecare își va face propriul traseu cu metroul pe jos și așa mai departe, cum se face uh, această mobilitate în etape și cum sunt lucrurile interconectate. Pentru fiecare, doamna Isabel Van Dorn are cuvântul acum. De la comisie o să vorbesc și eu în limba franceză, doamnă președinte. Nu avem nimic de spus pe fond cât privește acest proiect de raport și nici când vine vorba de comentariile făcute aici astăzi. Aș da câteva informații, în schimb, s-a subliniat poate destul, prea mult uh, aspectul securității rutiere, siguranței rutiere. Comisia peste câteva săptămâni va încerca să prezinte al treilea pachet mobilitate care va conține o serie de aspecte legate de siguranța rutieră. Știți, de asemenea, că în același timp Comisia își propune să prezinte pachetul legat de date. O să încercăm să aducem o contribuție la rezolvarea unor probleme deja identificate pe partea socială și de educație. Și aici uh, lucrurile trebuie abordate. Și ați vorbit despre unul dintre studiile care încă n-a fost finalizat în acest sens și cât privește raportul intermediar, da, vor exista o serie de informații pe care le vom putea difuza în momentul în care această evaluare intermediară va avea uh, loc. Un alt aspect interesant din raport, uh, ruralitatea, adică mobilitatea în mediul rural. Și vom avea un proiect în acest sens, mulțumită Parlamentului și Comisiei TRAN, care s-a preocupat de acest aspect al mobilității în mediul rural. Un alt aspect poate mai difuz, subiacent, nu ați spus asta, dar um, l-aș sublinia mobilitatea în 2018, uh, astăzi așadar, este o tematică care merită abordată în raport pentru că, da, e vorba de mobilitate multimodală și nu una individuală. Cred că din perspectiva de Gemuva am abordat cam toate aspectele. Mulțumesc. Domnul Uihei, pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membrii ai Comisiei TRAN, m-am bucurat să aud diferitele păreri exprimate aici. Și pentru cei care au încercat să ajungă astăzi la Parlament, ați înțeles cât de importantă este să ne ocupăm de viitorul transportului, că e vorba de oraș, că e vorba de sate. Itinerar, itinerariile urbane sunt din ce în ce mai aglomerate. Departe de situația ideală pe care o dorim în Europa, așadar, deci există o serie întreagă de aspecte pe care acest raport trebuie să le abordeze, abordeze dar nu poate să vorbească despre tot, totuși. De aceea, aș dori să nu veniți cu amendamente clasice, obișnuite, ci mi-aș dori să primesc idei, idei inteligente pentru un, acest raport uh, al nostru și vom lucra împreună pe aceste idei până când uh, înțelepciunea va triumfa în această comisie și iată, acest raport va fi rodul muncii noastre în comun, o adevărată comoară, ce va, va putea fi prezentată Comisiei și cetățenilor europeni. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu raportorii din umbră, am muncit împreună din greu. Mă refer la celălalt raport conex pe care l-a menționat și domnul Vin Van Dem Kamp, sunt rapoarte interconectate. Iar așa cum a spus doamna președinte, în perioada următoare, da, ă, voi încerca să cuprind toate ă, opiniile și avizele tuturora din partea domnului Pascual, din partea celorlalți și ne vom strădui până când vom obține un raport foarte bun. Mulțumesc, domnule Uihei! Data limită pentru amendamente este pe 9 martie la prânz. Și continuăm cu următorul punct. Turismul medical în Uniunea Europeană. Dau cuvântul domnului Thomas Menil. Mainil unde sunteți? Sunt aici, lângă dumneavoastră. Bien, allez-y, prenez place. Alors, vous allez nous présenter l'étude. Să ne prezentați studiul preferitor la acest turism medical în Europeană. Vreo 10 minute aveți la dispoziție, după care va exista o dezbatere cu colegii care doresc și apoi, bineînțeles, domnul Menil va reacționa la întrebările care vor fi fost adresate și, în primul rând, bun venit în această comisie. Mulțumesc că îmi dați uh, ocazia să vă arăt uh, acest studiu referitor la turismul um, medical. Eu reprezint uh, o serie de cercetare din Olanda, din țările de jos. Structura prezentării, definiții, date, cifre, politici aferente pe plan european și regional, o analiză de tip SWOT, diversele scenarii care se desprind, concluzii și recomandări. În primul rând, definiția acestui turism medical, forme de turism concentrate pe sănătatea fizic, fizică, mentală și spirituală, sau bunăstarea spirituală este un concept de tip umbrela, dar turismul medical este turismul prin care o persoană merge în altă țară ca să se îngrijească, pe când turismul wellness, bunăstări, este unul mai mult bazat pe bunăstarea personală, iar turismul de tip spa se referă la tot ce înseamnă aceste centre balneare și de tip spa. Uh, Turismul eh, medical sau al sănătății, de fapt, conține cele trei elemente pe care le-am menționat, care uneori se suprapun, în orice caz sunt interconectate. Cifre și date. Vedeți cât reprezintă acest turism din totalul deplasărilor turistice în Europa? Este mai mult un fenomen eh, european decât unul care poate fi pus în raport cu turismul internațional. Venituri. Ponderea acestora din totalul veniturilor din turism. Vedeți că trei pătrim din acest turism a sănătății revine uh, pentru cinci, uh, uh, cinci țări, Polonia, Suedia, Elveția, Franța și Germania. Deci două treimi din aceste venituri. Politicile europene legate de mobilitatea pacienților, acestea există în Europa, dar nu neapărat uh, vizând uh, turismul medical ca atare. Există directiva europeană care uh, arată că există diferențe foarte mari fiscale și așa mai departe între statele membre în acest sens. Uh, politici naționale și regionale. Există așa ceva în diverse țări. Există și clustere unde diferiții actori din mediu încearcă să dezvolte domeniul acesta și putem să avem o imagine a ce se petrece în diferitele regiuni și, bineînțeles, că există și o mobilitate transfrontalieră a pacienților analiza riscurilor, oportunităților, SWOT analysis, care sunt punctele forte, veniturile substanțiale în europeană, infrastructura europeană foarte bună, mai ales la spa și wellness. Și, în general, calitatea îngrijorilor medicale în Europa este bine văzută de către pacienți probleme, nu există suficiente date uh, fiabile, piața e aproape deloc reglementată și nici promovarea în comun uh, acestor valori uh, nu este făcută ca tară. E nevoie de mai multe resurse pentru a conecta oamenii, iar îmbătrânirea populației de asemenea intervine în acest mix amenințări. Nu există o conștientizare a publicului în legătură cu directiva pe care am menționat-o, 2011-24. Presa, mass media are o imagine mai degrabă negativă a acestui fenomen, iar guvernele se tem că cetățenii nu vor mai contribui și profita de propriile sistem de, sisteme de asigurări medicale, dacă se permite o prea mare mobilitate a pacienților. Scenarii posibile de tip conceptual mai degrabă, un uh, scenariu în care acest turism de, al sănătății este în creștere, ar însemna investiții private tot mai mari pentru aceste zone de tip spa și destinații balneare. Printre altele, o mai mare, o mai mare parteneriat uh, public-privat sau un mai mare accent pus pe tratamentele cu scop vizibil comercial, nu este un scenariu uh, durabil acesta. Sistemul sau uh, un turism, uh, un scenariu mai degrabă bazat pe vitalitate, unde politicile de sănătate euro- mm, naționale se integrează pe plan european. Există mai mult uh, accent pus pe prevenție și mai puțin pe îngrijirile propriu-zise, deci mai mult pe prevenție, inclusiv în ce privește wellness și așa mai departe, rețele, centre de referință pentru bolile rare, de pildă, centre de expertiză, așadar, care pot fi puse într-o rețea armonizate cu alte sisteme de transport, de ospitalitate, de Horeca, care să permită un confort mai bun pentru pacienți și pentru familiile lor. În sfârșit, acest turism reprezintă foarte mult din turismul european, 4,3%, dar în țările europene cu o tradiție balneară de tip uh, spa, uh, infrastructurile pot fi puse sub oareșcare presiune. Avem probleme legate de asemenea de implementarea directivei respective și care vizează diferitele politici de sănătate. Și costurile sunt importante. privește recomandările, dacă se recomandă uh, să crească accentul pe tratamentele de tip balnear și spa în statele membre, de asemenea, să uh, nu se ceară bani dinainte pentru tratamente transfrontaliere și să se mizeze mai mult pe rambursarea ulterioară. De asemenea, să existe statistici potrivite în acest domeniu, o promovare mai bună a acestui tip de turism al sănătății și noi recomandăm în final scenariul de tip vitalitate care să permită într-adevăr politici europene care să ducă într-adevăr la o creștere a nivelului sănătății în rândul populației europene. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați permis să vă prezint acest studiu. Mulțumim foarte mult, domnule Menil, pentru această prezentare și lansăm acum dezbaterea împreună cu colegii. Domnul Lili are cuvântul. Köszönöm szépen, elnök asszony! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, avem această inițiativă și a fost foarte important să avem un studiu referitor la turismul uh, din motive medicale, uh, pentru că sunt prea puține persoane cele care înțeleg cam cum va arăta pe viitor acest turism din motive medicale în cadrul uh, mai global al turismului. Nu vreau să repet cifrele. 20 de milioane de lucrători care depind de sectorul uh, turismului uh, cu o cotă corespondentă în PIB-ul fiecărui stat membru. Dar un lucru trebuie să fie clar subliniat în comisia noastră. Orice studiu care va uh, analiza scenariile de viitor indică faptul că există două sectoare în care știm foarte bine că va exista o creștere exponențială uh, în, următoarea decen- în următorul deceniu sau în următoarele două decenii. Și mai întâi e vorba de sectorul turismului și celălalt sector e sectorul îngrijirilor de sănătate. Pentru că având în vedere faptul că dorința aceasta de bunăstare, de vitalitate a cetățenilor crește, atunci, pe măsură progresiv, parte din veniturile acestor persoane va fi utilizată pentru această bunăstare și oamenii vor căuta diferite posibilități de a uh, se trata, de a se îngriji și e clar că din ce în ce mai multe servicii de acest tip vor fi utilizate pe viitor. Deci, acest studiu nu se bazează doar pe abordarea administrativă cifrată, ci mai degrabă uh, Um, ia pulsul situației, pentru că e clar că acest lucru va fi o situație diferită pentru fiecare stat membru în parte și pentru Uniunea Europeană per total. Creșterea va, sectorului îngrijirilor de sănătate va fi exponențială, creșterea turismului va fi și ea una exponențială. Și dacă în Uniunea Europeană nu ținem seama de aceste lucruri, atunci vom pierde această ocazie a turismului pe, din motive de sănătate. Acum, situația poate fi un pic diferită când o persoană vine dintr-o țară terță. Dacă vă uitați, spre exemplu, la turismul uh, care are drept țară de origine Rusia sau turiștii care vin din peninsula arabică. Uh, mai sunt și alți turiști care vin din SUA, care vin în Europa din motive de sănătate, pentru îngrijiri de sănătate. Și constatăm că acum există și un uh, interes uh, din cel ce mai important din partea turiștilor uh, chinezi din motive de sănătate. Deci e vorba de un uh, eveniment foarte important. E vorba de co- cooperare turistică uh, care trebuie organizată între Uniunea Europeană și China, spre exemplu. Deci subiectul este foarte important și aș vrea să adresez întrebarea următoare. Întrebarea este, avem nevoie de un raport parlamentar care să atragă atenția asupra uh, importanței turismului din motive medicale uh, în Uniunea Europeană? Pentru că e adevărat că e un sector important pentru economie și pentru Uniunea Europeană în general. Aș vrea să mă adresez domnului președinte și să-i spun că ar fi bine să avem o astfel de inițiativă din partea comisiei noastre. Mulțumesc. Și acum are cuvântul colega Ayala Sander. Mulțumesc foarte mult, domnule pre- doamnă președinte. Vreau să vă mulțumim, domnule Menil, pentru acest uh, studiu, pentru că acesta uh, ne prezintă o temă care, pe de o parte, e foarte complexă și, pe de altă parte, are avantaje și dezavantaje. Acum, din punct de vedere al directivei, și mi-aduc aminte că atunci când directiva 2011 din 2004 a intrat în vigoare, nu a fost adoptată pentru a favoriza turismul din motive medicale. Ba, din potrive, vreau să vă amintesc că atunci discutăm tocmai despre crearea unui cadru legal care să permită cetățenilor europeni să poată să se trateze uh, acolo unde uh, există aceste tratamente, dacă nu puteau să le găsească în țara lor. Deci, intenția era să, tocmai să luptăm împotriva turismului medical, pentru că turismul uh, se uh, e cu totul altceva decât turismul din motive medicale. Așa că aș vrea, într-un fel sau altul, dacă vom avea acest raport din proprie inițiativă și sunt favorabilă acestei idei, să fie două lucruri total distincte, diferite. Drepturile cetățenilor europeni mai întâi de a beneficia de un sistem de sănătate, de îngrijiri de sănătate de calitate în țara lor de origine, de baștină, pe care să-l poată folosi în mod structurat și reglementat și apoi posibilitatea de a face apel la îngrijire de sănătate într-un alt stat membru uh, în mod uh, reglementat de asemenea care este o prioritate, așa cum a spus și domnul uh, Menil, există liste de așteptări, există probleme economice, există dificultăți care pot justifica o astfel de opțiune. Dar trebuie să clarificăm că e vorba de un domeniu clar de intervenție. Apoi mai e și partea turistică, care face parte din oferta la pachet ca atare și care, să zicem eu, oarecum uh, ține de interesul privat al fiecărei persoane. Eu sunt de acord cu ideea că poate fi o componentă suplimentară a bunăstării pe care o dorim în momentul în care uh, Uh, se poate beneficia de o ofertă organizată, controlată din punct de vedere al calității, din punct de vedere al veracității a ceea ce se propune ca și tratament și așa mai departe, care vine și completează această formulă turistică. În fine, dar cred că mai există încă un al treilea vector și anume turismul ca atare este atunci când este organizat în mod voluntar și uh, uh, este un vector pentru a îmbunătăți sănătatea persoanelor. Spun acest lucru pentru că, uitați, în Spania, în anii 80, exact uh, între deceniul anilor 70-80, uh, atunci când noi am aderat la Uniunea Europeană, a existat un întreg program al Institutului de Servi- Național de Servicii Sociale care tocmai asta a făcut. A oferit, printr-un sprijin simbolic, a oferit multor persoane posibilitatea care, din punct de vedere istoric, n-au părăsit niciodată locul lor de baștină, pentru că erau în vârstă, pentru că erau din zone rurale Uh, care n-au avut niciodată posibilitatea să meargă în vacanță, să meargă la Benidorm în vacanță. Nici măcar nu era ceva exotic, nu? Mergeau la plajă, unii nu văzuseră marea niciodată. Deci, cu un acest sprijin simbolic s-a generat un întreg sistem care în continuare există și s-a uh, obținut o bunăstare imensă. Există studii în acest sens. Deci turismul ca atare poate oferi uh, și această posibilitate să cunoască alte locuri, să vadă, știu eu, dansuri sau uh, tradiții din alte locuri. Se poate întâmpla absolut orice când pleci în vacanță. Nu, uh, nu ține neapărat numai de uh, uh, ceea ce se întâmplă în Spania, ci se poate întâmpla peste tot. Deci aceasta era intenția, să se producă bunăstare. Apoi, analiza e foarte interesantă pentru că turismul, călătoria ca atare pentru astfel de persoane, nu știu, vârstnice, izolate și așa mai departe, poate deveni un vector de îmbunătățire al sănătății, al bunăstării. Și dacă mai mult decât atât această călătorie este oferită, așa cum s-a spus și în studiu, și se, uh, se uh, combină cu posibilitatea de a merge, nu știu, într-o stațiune balneară uh, din, pentru anumite tipuri de îngrijiri în țări țări din Est, cum ar fi, spre exemplu, nu știu, în România sau în altă parte, uh, mă gândesc că atunci e vorba de un turism care se bazează pe activități în aer liber uh, și cred că în cazul în care am avea acest uh, raport din proprie inițiativă, Uh, ar putea fi în beneficiul și bunăstarea tuturor cetățenilor europeni uh, care pot participa la astfel de programe și apoi, evident, ar putea reprezenta o plusvaloare. Deci turismul poate fi un vector de bunăstare și de sănătate și poate contribui la reducerea cheltuielor din sistemele de îngrijire de sănătate. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Ayala Sander. Je vais donner désormais la parole à Madame Montero. La... Mulțumesc, doamna Ayala Sander, și acum doamna Montero. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todos. Mulțumesc, doamna președinte. Bună ziua tuturor colegilor. Aș um, dori, înainte de toate, să vă prezint uh, scuze pentru că nu am putut asculta încă de la bun început prezentarea studiului. Am ajuns mai târziu. A apresentação do estudo em, em formato uh, documental Eh, fazer aqui duas ou três. Însă am avut posibilitatea să uh, uh, consult uh, documentul uh, în format uh, hârtie și pot să vă spun că e o adevărată plăcere să particip la această comisie și să tratăm de acest, despre acest subiect care face o legătură între turism și economie și îngrijiri de sănătate. Uh, Uh, e clar că e un segment de activitate care ne va permite să îndeplinim anumite priorități pe care le avem în diferitele economii ale statelor membre și în economia mai globală a Uniunii Europene. Segmentul turistic, segmentul economic, segmentul îngrijirilor de sănătate, e bine, toate acestea pot contribui prin competitivitate uh, să uh, avem o dezvoltare sporită a tehnologiilor și să stabilim, deci, o legătură cu dimensiunea internațională a acestui uh, sector. Un secund punct, uh, perguntar o deșar... Pot exista diferite studii în acest sens. Și dacă îmi permiteți, o idee pentru a alimenta dezbaterea. Felul în care acest tip de turism din motive medicale poate să contribuie la scopul principal al turismului ca atare um, și poate contribui la felul în care turismul uh, să suplimenteze alte segmente din economie în așa fel încât să punem capăt a, a, a, aspectului sezonier al turismului. Doar atunci când e vreme bună, însărită. E clar că sistemele de îngrijire de sănătate în Europa sunt foarte diferite, sunt diversificate. Uh, și uh, trebuie să ținem seama de aceste specificități, ca să nu mai spun de nevoia de a avea controle, de a avea o analiză a diferitelor uh, uh oferte, în așa fel încât să avem o promovare independentă și uh, pozitivă a acestui tip de uh, turism. Uh, un alt aspect foarte pozitiv și menționat în studiu e, spre exemplu, regiunea autonomă Madeira, din care vin eu, care are un statut aparte și există un adevărat centru de excelență de talasoterapie, deci un turism de sănătate, din motive de sănătate, foarte bine dezvoltat. Așa că vreau să subliniez acest uh, punct. Și vreau să demonstrez felul în care, în momentul în care te poți afla într-o regiune ultraperiferică, îndepărtată din punct de vedere geografic, îndepărtată din punct de vedere administrativ și al lor de decizii, e bine, în ciuda acestui fapt, o astfel de regiune poate reprezenta un adevărat supliment, o contribuție la economia europeană uh, în acest uh, sector al turismului din motive de uh, sănătate și din motive de bunăstare. Și în final, Aș dori să mă mai refer la un alt aspect, și anume o provocare imensă de a încuraja și de a promova turismul. Felul în care acest sector economic poate să contribuie la bunăstarea cetățenilor, felul în care Uniunea Europeană poate să promoveze acest sector care este un sector al bunăstării. Mă gândesc că ar fi poate bine să avem mai multă finanțare în următorul cadru financiar multianual pentru acest tip de programe, pentru acest tip de sector, care, în mod clar, trebuie să fie înscris la buget. Pentru că e clar că e un sector care va avea o preponderență uh, deosebit de mare pe viitor. Domnule Menil, puteți să răspundeți la toate aceste întrebări ce v-au fost uh, adresate. Vă rog, aveți cuvântul. Am iertați, domnule Telicca, nu v-am văzut. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Să știți că nu mă supăr. Oricum, aș vrea să Vă exprim aprecierea mea, domnule Menil, pentru că ați lucrat la comisia noastră de mai multe ori și ați venit mereu cu prezentări foarte concise, foarte clare. Patru minute e neobișnuit chiar. Și ați reușit să ne transmiteți totuși mesajul dumneavoastră, deci o realizare. Acum, pe subiect. Întrebarea este următoarea. Cât de mult curaj putem avea în așa fel încât să venim cu o schimbare în acest sector. Că ne place sau nu, e de fapt o competență a statelor membre, pentru că turismul, din motive medicale, ține pe de o parte de uh, sănătate, și anume îngrijiri de sănătate, și pe de altă parte de turism. Acestea sunt competențe naționale și vrem să le abordăm la nivel european. Mă gândesc că trebuie să venim cu plus valoare la acest nivel european și să vedem dacă nu cumva, din prea multă ambiție, nu cumva am putea să fim chiar contraproductivi. Ideea este că sănătatea și obiectivul principal al îngrijirilor de sănătate este să ai grijă de sănătatea ta, să o îmbunătățești în loc să o înrăutățești. Nimeni nu pune la îndoială acest lucru. That it's fair to say Healthcare is also... Dar în același timp, îngrijirile de sănătate fac parte din economie. Deci e clar că e un factor de creștere economică. Cheltuielile sunt mari, de multe ori chiar în mod nejustificat și atunci asta vine cu un semn de întrebare. Cum vom reuși să gestionăm pe viitor și această problemă din acest punct de vedere? Mă gândesc că am putea veni cu o oarecare plus valoare la nivel european. Cu siguranță e loc și de mai bine în mod clar. Mai mulți colegi s-au referit deja la acest lucru, s-au referit, spre exemplu, la țările terțe, țările arabe, Rusia și așa mai departe, China. Întrebarea este dacă noi putem să ne descurcăm mai bine decât uh, concurenții noștri la nivel internațional. Domnule profesor, ați venit cu o prezentare poate cam optimistă în acest sens. Bun, dar Ideea este atunci când călătorești cât de multă promovare poți să oferi și dacă suntem în măsură să depășim această dorință de a menține competența la nivel național în Uniunea Europeană. Pentru că uh, în continuare e vorba de o, o luare de decizie la nivel național pe toate aceste chestiuni. Ideea este că acum trebuie să investim cât mai bine fonduri europene în acest lucru, în acest sector. Ne putem uita peste tot în Uniunea Europeană unde există centre mari, uh, renumite, cu facilități sportive. Cât de multă finanțare au acestea, spre exemplu, din la Uniunea Europeană? Uitați-vă la centrele de spa. Există niște reguli care trebuie respectate și de multe ori nu mai vrei să mergi în vizită acolo, pentru că de multe ori, nu știu, sunt la munte, sunt în zonele rurale și în afară de îngrijirile balneare n-au nimic altceva de oferit. Acum, întrebarea este dacă avem un echilibru corect între, pe de o parte, finanțarea europeană pentru acele centre de excelență, de spa, balneare, de vârf, și, pe de altă parte, dorința noastră de a dezvolta o adevărată rețea. Cu siguranță putem face mai multe în acest sens și, cu siguranță, fondurile europene pot fi de ajutor. Apoi, în ceea ce privește turismul de, din motive de sănătate, eu sunt mai degrabă pesimist aici, că vom fi noi în măsură pe viitor să venim cu adevărată plus valoare, pentru că e clar că există sensibilități foarte diferite în rândul statelor membre pe acest subiect și că vrem să încurajăm ceva care de fapt uh, ar avea o abordare la nivel național. Acum, bun, haideți să ne imaginăm un centru de îngrijiri medicale care ar permite, nu știu, o recuperare, o reabilitare a anumitor uh, tipuri de boli, de afecțiuni. Uh, e vorba de un sector al economiei în care utilizăm anumite tipuri de tratamente care nu sunt disponibile în rețeaua națională, dar e foarte costisitor în loc să încercăm să găsim măcar în parte o sursă de finanțare din Sistemul Național de Îngrijiri de Sănătate, în loc să utilizez facilitățile oferite de un alt stat membru. Dacă nu vom fi în măsură să găsim o soluție, măcar în parte, pentru toate aceste chestiuni, mai ales la nivel de asigurări, de sănătate, uh, atunci uh, mă gândesc că va fi foarte greu să dezvoltăm acest sector pe viitor. Mulțumesc. la uh, Vă mulțumesc că aveți cuvântul să ne răspundeți. Mulțumesc la primul comentariu. The, the challenge also that the uh... uh the study didn't include, uh... La început, studiul nu a inclus cercetări cu privire la uh, pacienți din Rusia, China, pacienți arabi, așa că nu vă putem da niște date bune, fiabile în acest sens. De aceea ne gândim, bineînțeles că acest aspect al turismului, turismul uh, de bunăstare e și important, nu doar cel medical. Și acesta e un turism important pentru sănătate în rândul populației. Așa aș răspunde eu la prima întrebare. Sunt de acord și cu al doilea reprezentant care spunea că, pe de-o parte, avem sistemele medicale uh, și de sănătate și apoi avem produse de turism, sectoare turistice. Și frumos ar fi, bineînțeles, să se facă o sinergie între ele, să fie probabil un centru medical în combinație cu un hotel, astfel încât oamenii să poată să meargă acolo să se vindece într-un mediu mai plăcut. Cum pot să existe toate acestea? Cum pot să interacționeze? Pentru că provocarea e să se facă această combinație cu părțile interesate de pe altele, de pe fiecare domeniu și aceștia să colaboreze. A treia întrebare. Cred There are in fact uh, competition, uh, competitors in a... De fapt, există competiție în uh, sectorul turismului și sănătate și economie. Și ar trebui să fie posibil. Știm că, într-adevăr, sănătatea și turismul sunt de competența statelor membre. Probabil ar fi se leagă aici și de o întrebare al unui al patrulea membru al Parlamentului. Poate că ar trebui să lucrăm și la nivel de sisteme sociale, că ar fi nevoie de organizații la nivel național, regional, care să Promovezi asemenea servicii turistice împreună cu servicii medicale, organizații care într-adevăr să încearcă să promoveze această idee de regiune de sănătate, care să se axeze pe sănătate, bunăstare pentru proprii cetățeni și de asemenea și pentru pacienți internaționali, dar și turiști. Deci probabil că e o provocare să existe asemenea regiuni de sănătate. Și ar fi interesant și pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de cum intră în competiție diferitele regiuni, cum își organizează organizațiile. Ar putea să fie o provocare și din această perspectivă. Cred că e important să înțelegem că există și niște grupuri țintă, cum ar fi vârstnicii, avem exemple și cu cetățenii britanici care merg în Spania pe parcursul iernii sau se mută permanent acolo și aceștia folosesc sistemele de sănătate, tot ce există acolo. Așa că vedem, e un spectru foarte larg, de la o vacanță medicală la oameni care își continuă tratamentul medical într-un alt stat sau într-o altă țară. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru răspunsurile acordate și acum Comisia Europeană, doriți să interveniți cu privire la acest studiu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia ar dori să mulțumească Parlamentului European și Departamentului Politic pentru acest studiu valoros și important. Cu toții știm că informațiile cu privire la aportul anumitor subsectoare, cum ar fi cel al sănătății și altele, și cum influențează economia, știm că studiile sunt destul de puține în acest sens, așa că acest studiu intervine la momentul potrivit și la locul potrivit. Vă mulțumim și pentru recomandările făcute. După cum știți, deja Comisia Europeană face eforturi considerabile pentru a sprijini diversificarea produselor turistice, folosește bugetul din programul COSME, sprijinim, sprijinim proiecte care să ajute la extinderea sezonului turistic, servicii care să ofere angajare pe termen mai lung și, de asemenea, și turismul în hotspoturi. Iar domeniul medical și turismul în domeniul medical își aduce aportul. Uh, își uh, aduce contribuția aici. Veți auzi, cred că în această după amiază, mai multe informații despre obiectivele pe care le avem pentru acest an. Vă voi da doar un exemplu concret foarte relevant pentru prezentarea pe care am auzit-o. În acest an, destinațiile de excelență europene au făcut uh, un concurs și se axează pe uh, turismul de wellness și sănătate. Ne așteptăm să avem cam 20 de țări care să participe la acest concurs al nostru și vor fi recunoscute aceste destinații de excelență care utilizează și profită de pe urma turismului medical în destinații mai puțin cunoscute. Ne vom folosi de acest uh, raport în detaliu, vom folosi recomandările și rezultatele prezentate. Vă mulțumesc încă o dată pentru raport. Vă mulțumim mult pentru că ne-ați dat aceste elemente și, stimați colegi, să-i mulțumim domnului Mainul pentru studiul său, vă mulțumim că ați venit în comisia noastră pentru a ne face această prezentare pe un domeniu pe care nu îl cunoaștem chiar atât de mult. Și avem cetățeni europeni care fac legătura între turism și sănătate. E o, un lucru foarte important și mulțumim pentru acest schimb de opinii. Da, mulțumesc, e important. E important pentru turismul medical în ansamblul său să cadă accentul pe cetățenii europeni, da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și toate elementele pe care ni le-ați prezentat. Și acum, fără să mai pierdem timpul, mergem mai departe cu raportul doamnei Țapardel. Bună ziua, doamnă Țapardel! Norme comune pentru operarea serviciilor aeriene în comunitate. Și vă dau cuvântul, doamnă raportor, după care vor interveni raportorii din umbră pentru a dezbate. Vă mulțumesc, domnule Vinba de Camp, și după aceea ascultăm și Comisia Europeană. Doamnă raportor, aveți cuvântul. După cum, madame le prezident, mă bucur că avem o energie bună înainte de a începe să prezint uh, uh regulamentul 1008. Așadar, dragi colegi, stimați raportori... We have a problem with the translation? Avem o problemă cu interpretarea. S-a rezolvat? Ok. So we start again. <laughs> dragi colegi stimați raportori după cum știți aviația europeană a cunoscut în ultimii ani o creștere substanțială It's okay? Good. Once again. <laughs> Dragi colegi, așa cum uh, am spus deja, aviația europeană a cunoscut în ultimii ani o creștere substanțială, o consecință a creării pieții unice și a liberalizării acestui sector pe fondul acestei creșteri wet leasing ul sau închirierea de aeronave cu tot cu echipaj a devenit un instrument eficace pentru susținerea dezvoltării transportului aerian din uniunea europeană. această practică este esențială pentru a permite introducerea unei capacități flexibile în activitatea unei companii aeriene pentru necesități operaționale sau sezoniere specifice probleme tehnice precum și pentru lipsa echipajelor acesta este însă doar un context general există și un alt element esențial pe care trebuie să l luăm în calcul în două mii șapte uniunea europeană și statele unite au semnat un acord internațional care prevede liberalizarea pieței de wet leasing între cele două părți. un an mai târziu însă în anul două mii opt comisia europeană a propunea limitarea wet leasing ului cu statele terțe în cadrul regulamentului o mie opt despre care discutăm astăzi. se creează astfel evident sau s a creat astfel evident o situație de contradicție pornind de la această situație comisia europeană a propus în două mii șaptesprezece modificarea articolului treisprezece aliniatul 3 litera b din regulamentul comisiei europene și introducerea posibilității de a elimina condițiile restrictive care se aplică acordurilor de închiriere a aeronavelor cu echipaj pentru aeronavele înmatriculate într o țară terță atunci când un regim specific privind închirierea aeronavelor cu echipaj a fost inclus într un acord internațional încheiat de uniune. propunerea comisiei este extrem de scurtă și a fost prezentată ca o chestiune pur tehnică argumentul fiind că aceasta nu ar face decât să asigure coerența juridică între legislația europeană și acordurile internaționale existente aș putea spune că acest lucru este adevărat în teorie însă părerea mea ca raportor în urma discuțiilor extinse pe care le am avut cu toți stakeholderii din domeniu reprezentanți ai asociațiilor profesionale ai companiilor aeriene precum și reprezentanți ai asociațiilor pentru drepturile consumatorilor consider că este necesară o modificare și că această modificare ar putea avea diverse repercusiuni pentru piața aviației din europa în special în ceea ce privește standardele sociale pe de o parte dar și drepturile pasagerilor pe de altă parte aceasta ar putea duce la deschiderea pieței uniunii europene pentru închirierea fără restricții a aeronavelor cu echipaj înmatriculate în țări terțe în funcție de rezultatul negocierilor. pe termen lung s ar putea renunța la limitările de timp și la caracterul sezonier cu alte cuvinte am transforma o activitate cu caracter temporar într o activitate permanentă în detrimentul calității serviciilor și a siguranței pasagerilor opinia mea și ceea ce am dorit să întăresc în raportul de față este că închirierea de aeronave cu echipaj ar trebui să aibă în continuare un caracter temporar și excepțional și obiectivul meu este de a găsi un echilibru între necesitatea de a oferi suficientă flexibilitate companiilor pentru a satisface cererea și respectarea drepturilor și principiilor esențiale ale uniunii europene. acest echilibru se regăsește în amendamentele pe care le am depus la raport în prezent închirierea aeronavelor uh, cu, echipaj înmatriculate în țări terțe poate fi făcută pe o perioadă de șapte luni cu posibilitatea extinderii pentru încă șapte luni dacă se uh, dovedește caracterul excepțional al acesteia propunerea mea este de a permite o derogare de la această prevedere maximă de paisprezece luni în cazul în care autoritățile competente din statele membre constată caracterul excepțional al circumstanțelor de închiriere în urma unei verificări de asemenea pentru a ne asigura că principiile și drepturile esențiale ale uniunii europene sunt respectate am adăugat și trei condiții în primul rând trebuie să existe deja un acord privind transportul aerian între uniunea europeană și țara terță în cauză iar acordul privind închirierea aeronavelor cu echipaj din cadrul ata să prevadă în mod explicit eliminarea reciprocă a restricțiilor prevăzute în prezent în al doilea rând prelungirea unei autorizații de închiriere ar trebui acordată dacă s a demonstrat că în cursul perioadei de paisprezece luni operațiunile de închiriere de aeronave cu echipaj s au desfășurat unu pe baza reciprocității efective în ceea ce privește egalitatea de oportunități și de acces la piață; doi nu s a dovedit uh, că au, scăzut standardele în materie de securitate siguranță și standardele sociale și trei drepturile pasagerilor sunt comparabile cu cele care se aplică la nivelul uniunii europene nu în ultimul rând autoritatea competentă trebuie să verifice dacă uniunea europeană și țara terță în cauză beneficiază de condiții economice și sociale comparabile și au atins deja un grad foarte ridicat de cooperare în materie de reglementare în domenii precum siguranța și securitatea aviației concurența protecția socială protecția mediului și a consumatorilor companiile aeriene din uniunea europeană care au acorduri de închiriere de aeronave cu echipaj cu țările terțe vor trebui să pună în aplicare întotdeauna standarde comparabile cu cele aflate în vigoare în uniunea europeană. acest lucru va contribui de asemenea la împiedicarea posibilelor efecte secundare ale acordului în special al distorsiunilor pe piață a concurenței neloiale și a dumpingului social. aș dori să închei prezentarea de astăzi amintind faptul că în luna iunie comisia a prezentat o comunicare comunicarea Uh, open and connected europe în care se propun două alte modificări ale regulamentului o mie opt de data aceasta referitor la dreptul de proprietate al companiilor aeriene și la cerințele de serviciu public. avem astfel un total de trei modificări la același regulament dar tratate separat și în contextul în care nu avem niște studii concrete care să fundamenteze aceste modificări din acest motiv am inclus în raport și o solicitare de a pregăti un studiu de impact care să argumenteze modificările propuse și dacă este cazul să conducă la o revizuire a întregului regulament. acestea fiind spuse evident că aștept cu interes opinia colegilor mei raportori din umbră și un, un uh, alt element foarte important pe care aș vrea să l menționez este acela că din partea mea există toată deschiderea de a asculta fiecare argument și de a lucra pe text în vederea atingerii unui echilibru corect între deschiderea pieței dar și respectarea drepturilor angajaților și ale pasagerilor așadar am toată deschiderea atât față de comisie cât și față de propunerile colegilor raportori din umbră. vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim, doamnă Țapardel. Deschid dezbaterea și are cuvântul domnul Galer. Vă rog. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc doamnei raportor. S-a spus care este punctul de plecare. UE-SUA în, au un acord aerian din 2007 un acord în ceea ce privește închirierea de aeronave cu echipaj, wet lease, fără restricții. Apoi, din 2008 am introdus restricții, iar uh, SUA de atunci uh, dorește clarificări. Și acum, din partea Comisiei Europene, așteptăm o completare pragmatică și clară la articolul 13.3 din acest regulament. În prelucrarea unor asemenea acorduri în care există și care se încheie acum, aceste contracte tip wet lease, ar, ar trebui să ne gândim la acel acord, ar trebui să fie singura excepție de la articolul 13.3, ceea ce apare în contractele deja închise. Ar fi un punct. Pe de altă parte, Acordul aerian UE-SUA și pe de cealaltă parte legislația existentă în Uniunea Europeană, cum apar la considerentul 8 și articolul 13 din regulament, acestea trebuie să fie respectate. Eu vă mulțumesc, doamnă raportor, însă, din păcate, cu propunerile dumneavoastră nu pot să fiu de acord. Amendamentul de compromis întâi, formulat de noi, care e important pentru autoritățile de autorizare. Sunt sarcini care nu pot fi duse la îndeplinire. Trebuie, ar, ar trebui să se facă cercetări în ceea ce privește legislația statelor terțe. E greu să se facă această compari- comparație între legislația UE și legislația statelor membre și a acestora. După aceea, aceste diferențe legislative constatate ar trebui să fie bine cântărite și există diferite interese, diferite care intră aici în rol în ceea ce privește companiile aeriene. Așa că eu mă întreb cum ar arăta în practică toate aceste lucruri. Cum s-ar putea lua o asemenea decizie cu privire la o închiriere de timp wet leasing? Noi credem că nu s-ar putea pune în aplicare. Amendamentul 2 ar putea să fie mai clar, să existe o clarificare cu privire la acordurile aeriene cu SUA. Amendamentul 3. După părerea mea, nu e suficient. cu aspectele sezoniere și acordurile SUA și, SUA și UE și reciprocitatea pe care ne-o dorim cu ele. Noi credem că cele spuse aici nu sunt suficiente. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamna Foster are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc uh, doamnei Țapardel pentru toate eforturile depuse și explicațiile foarte clare oferite. Din punctul meu de vedere, eu credeam că propunerea comisiei era adecvată și suficientă, ca să fiu sinceră. De ce spun toate acestea? Pentru că ne întoarcem la regulamentul ICAC din 1992. În întreaga Uniune Europeană am fost de acord cu regulile stabilite pentru wet leasing. Există acorduri internaționale care există cu privire la aceste închirieri din state terțe. Și invers, cred că și Air France avea asemenea contracte de închiriere undeva în Pacificul de Sud. Nu știu exact ce au făcut acolo însă cred că a fost uh, ceva de succes. Apar toate aceste informații pe internet oricum. Deci nu vorbim de o practică nouă. Din experiența mea personală, când lucram la British Airways, am avut asemenea chestiuni în flota noastră. A trebuit să închiriem aeronave de la Transavia, o companie olandeză, timp de mai mult de 2 ani. Și asta pentru că pentru a moderniza flota pe care aveau nu se puteau încadra în 7 luni sau în 14 luni. Așa că a fost un uh, aranjament bun până la urmă. Eu cred că trebuie să ne gândim mai bine atunci când introducem limite temporale pe asemenea chestiuni, pentru că poate fi ceva pentru câteva luni, însă acest tip de închiriere nu e ieftin și e un mit faptul că dacă companiile decid să aibă mai put ar decide să facă închirieri de aeronave cu echipaj înmatriculat în state terțe pentru totdeauna. Nu cred. Ei fac asemenea închirieri doar când au niște motive specifice specifice. Așa că eu m-aș gândi din nou la limitele temporale stabilite. Încă câteva puncte foarte pe scurt. Uitându-mă la legislația privind angajarea condițiile sociale, nimeni nu sugerează să avem so- condiții sociale slăbite. Uh, de la prezumția că din statele terțe toată lumea e angajată în condiții precare, eu cred că o asemenea abordare e foarte arogantă, pentru că de multe ori nu așa stau lucrurile și ei trebuie să respecte legea în toate domeniile. De exemplu, dacă ne-am uitat la Lufthansa, e în alianță cu unii din China și au hotărât că trebuie să închirieze niște aeronave de la chinezi. Și ar fi foarte interesant să întrebăm pe cei de la Lufthansa să ne dea o copie cu toată legislația care există în China cu privire la angajare în acest domeniu. Cred că trebuie să avem o abordare echilibrată, să nu fim prea prescriptivi, pentru că eu mă aștept ca oamenii care ar fi contactați ar fi oameni cu capacitățile de care e nevoie și că Lufthansa s-ar uh, asigura că toate normele sunt uh, respectate când ar închiria apar- ap- aparatură chinezească. Domnul Gală ne spunea de asemenea că trebuie să fim foarte atenți și la amendamente și câte sunt acestea. Comisia trebuie să fie atentă la ele. Cred, cred că altfel textul ar deveni mult prea complicat. Oricum, cam atât din partea mea și îi mulțumesc din nou doamnei Țapardel. Mulțumim, doamnă Bilbao, aveți cuvântul. Eh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Țapardel, colega noastră, pentru toată munca realizată. Eu cred că nu va fi o surpriză fapt ceea ce am să spun eu astăzi referitor la acest subiect. Foarte pe scurt, e o propunere din partea Comisiei cu caracter tehnic și nu considerăm că ar trebui să extindem conținutul acestei propuneri. Vrem o rezolvare rapidă a acestei uh, dificultăți tehnice. E vorba de o revizuire generală cu încadrat în timp și în așa fel încât să știm cum va arăta viitorul. De aceea vreau să spun uh, doamnei Țapardel, cunoaște poziția noastră deja de, de anumită vreme și nu putem să ne modificăm. Acum, cu acestea fiind spuse, putem să întrebăm și Comisia dacă eventual a prevăzut o revizuire și când anume. Având în vedere cele spuse de doamna Țapardel, pentru grupul nostru drepturile sociale sunt deosebit de importante. E vorba de un sector puternic, un sector inovator și trebuie să protejăm drepturile călătorilor, a pasagerilor, ale pasagerilor. E ceva foarte important care nu poate fi pus sub semnul întrebării. Acum, întrebarea este următoarea. E vorba doar de o modificare tehnică sau Uh, trebuie să deschidem întregul dosar. Grupul nostru nu își dorește o întreagă deschidere a dosarului, ci o rezolvare rapidă. Mulțumesc, Madame Bilbao. Madame Anderson. Vă mulțumim, doamnă Anderson, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cu privire la această propunere, eu salut abordarea atentă a colegei noastre, doamna Țapardel. Nu cred că e o chestiune doar tehnică, ci e una și foarte politică și una care are consecințe negative. Nu sunt de acord cu cele spuse de Jackie Foster aici. Uh, Um, da, ce surpriză, mai ales cu privire la uh, anul trecut, în iulie, anul trecut, guvernul britanic a dat British Airways autorizația de a uh, închiria prin wet leasing nouă aeronave Qatar. Și British Airways, Airways plănuise o grevă a personalului navigant. E, am încercat să trimitem o întrebare cu solicitare de răspuns oral în societatea în plenara Parlamentului European, dar ne-au blocat alte grupuri atunci. Ținând cont de toate aceste elemente, e destul de clar că există îngrijorări mari cu privire la dispozițiile legate de sănătate, securitate, care erau cerute de Qatar Airways, despre care vorbesc aici, încălcarea drepturilor femeilor, încălcarea drepturilor fundamentale. Deci, da, există exemple că wet leasing-ul poate, folosi, poate fi folosit în moduri droguri ilegale. Nu spun că așa s-ar întâmpla întotdeauna. Cum spunea și colega mea, există îngrijorări legate de reciprocitate. Observând codul care există, există principii foarte clare împotriva wetleasing-ului și mă întreb dacă Comisia a analizat reciprocitatea cu privire la acordurile, inter acordurile internaționale. E clar că există puncte legate de siguranță, de cabotaj foarte importante aici. Apoi sunt de acord cu doamna Bilbao că ar trebui să existe o revizuire generală. Și atunci, de ce facem toate acestea acum când încă nu există o, o evaluare a impactului ca atare? Aș dori ca Comisia Europeană să ne spună câte ceva și despre raportul CESE, care a fost unul foarte negativ. Uh, au spus că probabil e nevoie de o modificare, însă spuneau că într-adevăr e nevoie de clarificări suplimentare. Și mulți erau foarte îngrijorați de uh, încălcarea standardelor și drepturilor muncitorilor și aș dori să mai întreb Comisiei unde e acest minunat pilon social pe aviație pe care îl așteptăm și care ni s-a promis, s-a promis Uniunii Europene, mediului de afaceri, o, o abordare pe parteneriate sociale cu termeni sociali și condiții pentru cei implicați în aviație. Nu l-am primit și nu ar trebui să facem amendamente tehnice ca acestea în momentul în care nu există o abordare mai generală pe aviație aviație. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Anderson. Mulțumesc. Doamne, Mulțumesc, doamna președinte. Da, Adevărul e că nu am aprofundat tema, însă ascultând diferitele propuneri și uitându-mă și la propunerile de amendamente din partea doamnei Țapardel, în principiu sunt de acord cu dânsa. Uh, dacă aici Comisia propune doar o schimbare tehnică și știm despre ce e vorba, când e vorba doar de schimbări pur tehnice, uh, de multe ori se ascund și elemente de impact social care poate nu sar în ochi la prima vedere. De aceea eu aș fi de acord că dacă nu avem o revizuire cu pilonul social așa așa cum a spus doamna Anderson, atunci măcar Comisia să răspundă propunerii uh, făcute de colegața Pardel, pentru că în mod clar aici, în paralel, lucrăm pe uh, pachetul rutier și vom cere să existe un tre, uh, criterii de uh, securitate, de uh, siguranță pentru întregul sector, pentru cele nu știu câte țări pe care le traversează un camion și așa mai departe, dar în schimb suntem dispuși să acceptăm niște închirieri cu echipaj din partea oricărei țări terțe sau oricărui tip de știu eu, legislație socială, ă, de mediu ă, și așa mai departe, cu criterii tehnice diferite. Și mă gândesc că aici nu e neapărat vorba doar de un aspect pur tehnic, ci Ă, ar trebui să fim mult mai prudenți, pentru că asta va afecta operatorii și mai mult decât atât, comisia trebuie să facă fața acestor ă, aspecte și asupra și în ceea ce privește impactul social asupra lucrătorilor din sectorul aviatic. Și am o întrebare către comisie. Ă, știm că diavolul de multe ori se ascunde în detalii. Acum, formula aceasta propusă de comisie light cu închirierea unor aeronave, indiferent de unde ar proveni acestea, uh, mă gândesc că atunci se modifică criteriile, condițiile, necesitatea, reciprocitate și așa mai departe, mă gândesc oare nu cumva asta la un moment dat ne va aduce într-o situație de uberiz uberizare a sectorului aviatic, adică un fel de platformă cu tot felul de servicii propuse, nu știu, în domeniul turismului și așa mai departe, fără să știm exact dacă e vorba de companii uh, serioase. Și atunci, pe parcurs, aceste platforme ar prelua, de fapt și de drept, uh, și ar înlocui aceste forme de închirieri de uh, aeronave provenind din țări terțe țări terțe care poate nu au o situație juridică comparabilă cu a noastră. Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Yassen. Mulțumesc! Domnule Cornelis de la Comisie, vă dau cuvântul. Bună ziua! Vă mulțumesc! Mulțumesc doamnei Țapardel, doamna raportor, pentru excelentă activitate pe marginea acestui uh, raport am avut și o discuție foarte interesantă de dimineață care intră în miezul problemei. M-aș întoarce un pic la originele acestei propuneri de la Comisie. Mai mulți colegi au vorbit despre alinierea acestei uh, legislații uh, în raport cu acordul uh, complet aerian cu uh, Statele Unite. Așa s-a spus. Noi nu am vrut, pe de altă parte, să schimbăm abordarea complet când vine vorba de închirierea cu echipaj, wet leasing. Nici nu doream pe ușa din dos să introducem liberalizarea acestor uh, schimburi sau uh, contracte cu cu țările terțe, ci pur și simplu vroiam să propunem o simplă aliniere uh, tehnică, având în vedere raportul cu Statele Unite, contractul cu Statele Unite. În proiectul de raport se vede că pe viitor se preconizează o abordare mai flexibilă a acestor închirieri cu echipaj pe viitor, cu o serie de elemente explicate. Uh, Asta este, merge dincolo de ceea ce Comisia a prevăzut inițial și anume acea aliniere tehnică în raport cu acordul cu partea americană. Iar amendamentele doamnei raportor prezintă un risc și anume să ne împiedice pe calea îndeplinirii existen, uh, obligațiilor noastre existente față de partenerul american chestiunile pe care le-am auzit aici sau ideile sunt cât se poate de valide. Regulamentul 1008-2008, uh, uh, revizuirea acestuia și uh, redefinirea acelor contracte de tip wet leasing. Evaluarea legată de acest regulament a început, ea se va transforma în un adevărat studiu de impact și abia atunci vom putea avea o discuție pe indelet în ce privește aranjamentele de tip wet leasing sau închiriere cu echipaj, așa cum trebuie să aibă loc pe piața noastră comună. Acest tip de contract este foarte important din punct de vedere operațional pentru industria aviatică și nu numai uh, companiile străine fac treaba asta, deci în Europa, ci și invers. Bineînțeles, pe de altă parte, acest tip de contracte de închiriere nu trebuie să distorsioneze piața, concurența sau să submineze valorile și normele noastre de pe piața internă. Cred că toată lumea este de acord cu asta. Uh, și ce dorim cu revizuirea acestui regulament este tocmai aceasta, ca acest tip de contracte de închiriere să fie bine folosite în interesul călătorilor și al companiilor uh, aeriene, fără să distorsioneze piața. Ca să mă întorc iarăși la originile acestei propuneri, și anume ideea că doream un acord uh, în acest domeniu cu Statele Unite, un un acord specific pentru wet leasing. Negocierile au mers uh, bine și proiectul de acord a fost transmis document, uh, Parlamentului. Nu este un document public, ci a fost transmis dumneavoastră. Îl puteți mm, vedea numai dumneavoastră ca membrii Parlamentului. Deci veți vedea, dacă parcurgeți acest proiect de acord cu Statele Unite, el se va mărgini numai la operațiuni pe care uh, companiile americane deja le pot efectua în Europa. Deci nu deschidem mai mult decât atât piața uh, prin acest acord și acest tip de închiriere cu, basă, cu echipaj nu impactează deloc drepturile pasagerilor drepturile sunt identice, fie că călătorești o companie europeană în Europa sau că ai echipaj american. Și proiectul de acord se referă la principiile conținute în acordul nostru cer deschis cu americanii, adică ă, concurență, dar și respect pentru regulile și reglementările celorlalți adică să respecti legislația și regulile țării unde operezi, unde funcționezi. Și deci înseamnă că partea americană se angajează să respecte regulile noastre de aici din Europa. Și în acest sens pot să dau mai multe detalii doamnei raportor și uh, domnilor parlamentari pentru a înțelege mai bine cum merg aceste negocieri cum că acest acord nu deschide niște uși uh, dosnice, așa cum s-a spus. Dacă ne gândim la acest tip de contracte de închiriere, în contextul regulamentului uh, 1008, așa trebuie să le vedem. Și dacă sunt preocupări aici la Parlament, în legătură cu acest amendament tehnic, juridic, cum că acesta ar duce la prea multe posibilități periculoase, noi nu credem că așa sta lucrurile, uh, Poate că am putea ca acest amendament să fie rescris și cumva îngustat pentru a spune că e vorba numai de acordul respectiv cu Statele Unite, să modificăm fie titlul ca să fie mai clar, fie să propunem o dată limită clară uh, sau să spunem că ne și conformăm obligațiilor internaționale în toate aceste cazuri în care avem uh, acorduri internaționale cuprinzătoare. În orice caz, aștept cu nerăbdare să aud și alte propuneri pentru a cumva îngusta perimetrul acestui text, dar uh, nu să avem dintr-o dată o nouă abordare a acestor tipuri de contracte cu țările terțe. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Țapardel, pentru a trage concluziile, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să le mulțumesc uh, colegilor mei raportori pentru, pentru opinii. Uh, așa cum uh, știu, pentru că am lucrat la diverse dosare în cadrul Comisiei TRAN cu ei, știu că sunt foarte deschisă și foarte înțelegătoare și dorința mea este de a avea o legislație bună și corectă pentru cetățenii europeni. De asemenea, le mulțumesc și colegilor mei din grupul social-democrat. Uh, Um, voi fi deschisă la toate propunerile de amendamente și vom avea un text așa cum trebuie pentru a asigura o concurență loială pe piața europeană a aviației, dar și un respect total față de ceea ce înseamnă drepturile sociale și drepturile pasagerilor, pe care de multe ori le ignorăm. În ceea ce privește colaborarea cu Comisia, cred că Comisia Europeană știe foarte bine și este conștientă de toată deschiderea pe care am dat o vizavi de acest dosar. Uh, am venit foarte târziu cu prezentarea în cadrul Parlamentului European, tocmai din dorința de a identifica cea mai bună soluție și de a oferi posibilitatea Comisiei Europene de a identifica la rândul lor cea mai bună soluție pentru a rezolva acest aspect pe care uh, dumnealor îl definesc ca un aspect uh, tehnic aș vrea să amintesc și Comisiei Europene și Parlamentului European că, într-adevăr, poate să fie un aspect tehnic care trebuie rezolvat în negocierea cu Statele Unite, dar elementele ce țin de negociere și atribuțiile executive revin Comisiei Europene, în timp ce atribuțiile de legislator și obligativitatea de a oferi o legislație corectă Uniunii Europene revine Parlamentului European. Și acesta este motivul pentru care, în acest moment, am prezentat această propunere de raport. De asemenea, este adevărat că vorbiți de, și menționați un aspect ce ține de soluționarea unei probleme cu Statele Unite și toată deschiderea din partea mea de a rezolva această problemă. Dar am să vă reamintesc că în această propunere tehnică pe care ați făcut-o, nu este menționat niciunde că vă referiți exclusiv la o relație bilaterală între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește wet leasing-ul, motiv pentru care eu, ca raportor și ca reprezentant al Parlamentului European, a trebuit să-mi asum rolul de a asigura ceea ce înseamnă protejarea pieței europene și modul în care se desfășoară acordurile de aviație cu toate țările terțe. Mai mult decât atât, acest document nu este o declarație de închidere a pieței și de închidere a colaborării și a acordurilor internaționale cu țările terțe, dar nici o declarație de deschidere totală a pieței. Vorbește, vă dau dumneavoastră, Comisiei Europene, pentru că dumneavoastră sunteți cei care negociați aceste acorduri și știți bine că noi suntem doar în, ne aflăm doar în poziția de a le aproba ulterior, fără a avea 100% informațiile necesare, dar vă oferă dumneavoastră, Comisiei Europene, Executivul European, și negociatorul european prilejul de a negocia niște acorduri corecte dar în același timp care respectă pur și simplu ceea ce înseamnă legislație și principii europene. Și nu cred că există vreun coleg în această sală, fie că este reprezentant al Comisiei, al Parlamentului sau al Consiliului European, care să nu-și dorească să avem niște acorduri uh, privind aviația cu statele terțe care să nu respecte principiile europene minime, cum sunt respectarea drepturilor sociale, respectarea drepturilor so uh, uh pasagerilor, Uh, o concurență loială, de asemenea de a oferi și de a da putere companiilor uh, europene de a face față cererii care vine de uh, cererii, fie că avem, să spunem, un sezon mult mai intens în, în sectorul turismului. Deci acest document, din punctul meu de vedere, este o deschidere la dialog, o deschidere de a oferi cetățenilor, companiilor europene, drepturile pe care noi le protejăm aici la nivelul uniunii europene și nu în ultimul rând este adevărat că și eu mi aș fi dorit din partea dumneavoastră să veniți cât mai curând mai ales că avem și această comunicare din vara anului trecut cu o revizuire cu un studiu de impact și cu o revizuire a regulamentului o mie opt dar știți foarte bine că discut acest lucru cu dumneavoastră de mai bine de jumătate de an și ne aflăm încă în faza de evaluare. aș vrea să văd din partea comisiei un pic mai multă decizie în acest sens pentru a rezolva o, o problemă care evident că afectează toată, toate companiile europene. Mulțumesc frumos! Merci, madame la Mulțumesc, doamnă raportor. Doamnă, rapor, doamnă Țapardel, data limită pentru amendamente este pe 16 martie la ora 17. Doamna Anderson? În ce privește întrebarea orală cu wet leasing, care a fost blocată de conferința președinților, am putea oare să o resupunem conferinței președinților? Pentru că acest tip de închiriere ne interesează foarte mult la comisia noastră și ar putea să apară și niște abuzuri. Ce sera l'ordre du jour de la réunion des coordinateurs. Da. La ordinea de zi a coordonatorilor vom discuta acest subiect, doamna Anderson. Bun, vreau să repet un lucru pentru că am greșit. Data limită pentru amendamente este pe 16 martie, nu la ora 17 după masă, ci la ora 11. Bun. Dragi colegi, am terminat pe dimineața aceasta și ne întoarcem la ora 15. La ora 15, așadar, pentru a discuta turismul, anul european al turismului UE China. Vă mulțumesc. Pe curând.